Good morning, everybody. Dimineața tuturor, dragi uh, colegi, stimați invitați, vă rog să luați loc. Vom deschide acum cea de-a doua zi a reuniunii noastre. Aș vrea să vă spun de la început că pe ordinea de zi, punctul 16, va fi votat astăzi după amiază. Astăzi după amiază, punctul 16. Regulile privind produsele secundare. Aveți uh, propunerea domnului uh, Kramer și a doamnei Gerhardt privind uh, rezultatul discuțiilor de astăzi și propunerea care va fi votată după punctul 17, după ce vom fi votat toate rapoartele. Este un punct controversat privind becurile, care ține de comitologie. Aș vrea să vă spun că avem un grup mare de vizitatori astăzi, care o vizitează pe colega noastră Dagmar Roth-Berendt. Le urăm bun venit tuturor! Și aș vrea să vă spun de asemenea că de-a lungul zilei ar putea veni câteva echipe de televiziune din Germania, mai ales atunci când vom discuta despre propunerea privind becurile. De asemenea, aș vrea să vă spun... Nu, nu vreți. Voi supune la vot atunci, în, acum la început. Avem un nou membru al personalului, Marcela Grazel, din Republica Cehă. Domna ei lucrează la secretariat, ca secretar. Vă rog să vă ridicați. Un ultim uh, comunicat. V-am distribuit câteva dosare în legătură cu fâșia Gaza. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu, ministri, cu ministrul de sănătate din Egipt. Dumnealui a cerut um, creșterea sprijinului mediteranean. I-am promis de asemenea că îi voi că voi distribui membrilor comisiei toate informațiile pe care le voi obține în acest sens. Trecem acum la punctul 10. Probleme de sănătate legate de câmpurile electromagnetice. Este raportul doamnei Frederica Ries. Aș dori să o rog să trecem la procedura de vot, dacă se poate sau nu. A, da, nu, atunci aveți cuvântul, doamnă Riz. Doar un minut, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor pentru interesul uh, pentru acest raport, să mulțumesc pentru nenumăratele contribuții pe care le-au făcut. Evident, eu nu sprijin toate amendamentele, însă voi încerca să păstrez uh, o poziție echilibrată în acest raport care protejează subsidiaritatea și interesele cetățenilor. Am un comentariu privind toate amendamentele la aliniatul 1, aliniat care se referea la o limită de expunere mai exigentă. Aș vrea să vă spun că este un punct asupra căruia ne-am, explicat, ne-am exprimat în plenară la celălalt raport în septembrie 2008, deci nu cu mult timp în urmă, un punct pe care l-am discutat, l-am depus cu domnul Tracateriț și cu doamna Ferreira și am obținut unanimitate aproape în plenară. Am votat o serie de amendamente, cum ar fi 14 și 15 Van Nistelrooy și doamna Berger și am revenit la un vot pe care l-am avut deja în unanimitate în septembrie, deci cred că ar trebui să menținem o anumită coerență în munca noastră. În ceea ce privește acest prag limită, știți că norma în Europa este de 41 vot pe metru, 8 state membre sau regiuni sunt mai ambițioase, regiunea Bruxelles capitală, de exemplu, care hotărăște pragul pentru aici va ajunge pe 15 martie la 3, la un prag de 3, pentru a face față îngrijorărilor exprimate de foarte multă lume, fără să avem nicio problemă legată de conectări sau de acces. Vreau doar să vă subliniez acest lucru. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Nimeni altcineva din partea raportorilor uh, din umbră, așa că vom trece la vot și la procedură. Vom uh, prezenta o listă de vot. Hey, I'm sorry, Mrs. Îmi pare rău, doamna Alau dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să vă atrag atenția, pentru că nu este pe listă acest lucru, că la amendamentul oral numărul 27, amendamentul doamnei Berger, la lineatul ultim se face un apel către industrie și autorități și acest și lipsește în engleză and. Cred că a fost uh, pur și simplu o eroare ortografică și doresc să fie corectată. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Iala. Într-adevăr, era datoria mea să anunț acest lucru. Vă mulțumesc că ne-ați reamintit. Vom începe cu amendamentele 14, indiferent care este poziția raportorului. Cine este pentru amendamentul 14? Împotrivă. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 19 la 21 se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Vom face o verificare, totuși pentru amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă. A fost bine că am verificat. Deci se adoptă. Următorul este caduc, amendamentul 16, doamna Sinot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17, Adamor și ceilalți, cine este pentru? Nu, mă scuzați, este caduc, spune președintele. Trecem la amendamentul 18, Lucas, vot pe părți, prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 pentru, 12 împotrivă, se adoptă cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, Sino, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică, s-a deschis votul pentru amendamentul 20. S-a închis votul. 33 pentru, 10 împotrivă, se adoptă în mod clar, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Douăzeci doi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, vot separat, vot pe părți. Cine este pentru prima parte? împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24. Aia la sender. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică pentru amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 27 cu un amendament oral, așa cum îl aveți în documente, cu câteva modificări minore. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vom face o verificare. Foarte bine. 27. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, 32 împotrivă, se respinge în mod clar. 28 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26. Într-adevăr, votăm 26. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31, Ayala Sander, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 36, Peterle, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 37, doamna Sina cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 38, vot pe părți, cine este pentru prima parte? Împotrivă abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 39 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică pentru amendamentul 40. Adamu, Lucas, Isler Began. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 la 14 se adoptă. 41. Ia la senda. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mă scuzați, rectifică președintele, se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică pentru amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 23. Se respinge. Amendamentul 47 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum considerente. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 23 împotrivă, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică la amendamentul 5 al doamnei Sinot. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 pentru, 15 împotrivă, se adoptă clar. Amendamentul 7, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a închis votul. 37 pentru, 10 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, re, se adoptă. Și acum întregul raport, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 pentru o trei abțineri și unul împotriva. Se adoptă clar. Felicitări doamnei uh, Federica Ris. Ok, Mr. Musacchio, un point of order. Domnul Musacchio, un punct de ordine, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem să vă întreg dacă e posibil să supunem votului raportul meu legătură cu pescuitul. Pentru că am o altă întâlnire la care trebuie să particip, să vorbesc despre sănătatea mentală. Și cred că votul la raportul meu nu este foarte lung, așa că dacă puteți, l-am putea vota acum, dacă sunteți de acord. Sono pochissimi voti, quindi se... Nu sunt multe amendamente și vreau să vă întreb dacă considerați că e posibil, domnule președinte. Item 18. Item okay. 18. Are there here any object Sunt obiecții pentru această schimbare a ordinii de zi? Toată lumea e de acord? Domnule Kramer? doriți să interveniți, dar foarte rapid. Mulțumesc. Vroiam să vă reamintesc un singur lucru, domnule președinte. În mod normal, nu putem ține cont aici la comisie de angajamente personale ale unora dintre colegi, așa că vreau să se țină cont de acest lucru. Mulțumesc. Dacă aceasta este o obiecție, nu voi permite, spune președintele. Foarte bine. Deci, în mod excepțional, vom face acest lucru. Este vorba de punctul numărul 18, raportul domnului Musachio. Pregătiți lista de vot. Sper că raportorul nu dorește să ia cuvântul. Vom trece la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. <clears throat> Amendment number 3. Amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm prin vot electronic amendamentul numărul 4. Am deschis votul. Am închis votul. 35 pentru, 10 împotrivă, clar se adoptă. Două amendamente identice, 8 și 9, cine pentru? Potrivă. Abțineri. Să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. închis votul. 22 de voturi pentru, 24 împotrivă, se respinge. Următorul devine caduc. Acum amendamentul numărul 5 al raportorului, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, votul final, prin vot electronic, am deschis votul. închis votul. 20, 45 eh, pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări domnului Musache. Okay, colleagues, don't laugh. Vă rog să nu râdeți. Vin alegerile, așa că... Următorul este punctul 11, raportor doamna Lucas. Și aș dori să o întreb dacă putem trece direct la vot, da? Mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Eu îmi caut acum lista de vot, spune domnul președinte. Începem cu amendamentele de compromis. 1. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine pentru? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. cine pentru? Împotrivă. Să verificăm prin vot electronic. Amendamentul consolidat numărul 4. Am deschis votul. Verificăm compromisul consolidat numărul 4. Amendamentul de compromis consolidat numărul 4. Am închis votul. 35 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 6, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Consolidat 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 15 și 16 și amendamentul de compromis 16 pentru împreună împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru împotrivă. Abțineri se uh, verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Verificăm așadar amendamentul de compromis consolidat 18. A votat toată lumea? Am închis votul, 35 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 19, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 21. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm prin vot electronic. Amendamentul consolidat numărul 22, deci. Am închis votul. 36 de voturi pentru, 11 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul consolidat 23. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 24. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Așadar, acum trecem la amendamentul 12 din partea doamnei Karen Lucas pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Abținări. Să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Verificăm, deci, amendamentul 102. Am închis votul. 34 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum trecem la amendamentul 19 din partea doamnei Lucas. cine e pentru? Cred că am trecut prea departe, da. Îmi cer scuze, aveți dreptate. 17, deci. Amendamentul 17 al doamnei Lucas pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 18. Cine e pentru? Nouăsprezece, spre domnul președinte. Îmi cer scuze, de fapt era vorba de amendamentul 19 al doamnei Lucas. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Iată, abia e prima oră de, din ziua de astăzi și deja am făcut atâtea greșeli, spune domnul președinte. Următorul amendament devine caduc, pentru că apoi celelalte sunt retrase. 24, așa e? 24, cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum supunem votului. Inta 8, în josul paginii. cine pentru? Este în partea de jos a aceleiași pagini în dosarul meu. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 136 din partea doamnei Ec pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Acum să verificăm 139. Nu. Trecem la 140 din partea doamnei Liotard. Cine e pentru? O, împotriva. Abțineri. Se respinge. Și acum ne întoarcem la 139. Cine este pentru? 139. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 142. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se respinge. 141. Cine pentru? Împotrivă. Abținări. Se respinge. Pe pagina următoare avem amendamentul 151. 151. supun votului. Nu există nicio mențiune conform căreia acesta ar putea deveni caduc. Prin urmare, Supun votului amendamentul 151. Cine-i pentru? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Dacă nu mă înșel, cred că articolul 6, amendamentul 34, Ar urma moțiune de ordine. Îmi cer scuze. Pentru că era într-un colțișor al paginii, cred că 155 trebuia să fie caduc, pentru că dacă ne uităm în partea de jos a paginii anterioare, se spune că ar trebui să devină caduc. Pentru că aparține aceluiași grup de amendamente cu Mathieu, Haber și așa mai departe, care trebuie să uh, cadă uh, în cazul, devin caduce în momentul în care uh, nu a fost adoptat amendamentul 16. Ok. Îmi cer scuze. În dosarul meu nu apare această mențiune, dar e vorba despre 151 și face parte din grupul de amendamente anterior. Bine, atunci devine caduc. În orice caz, dacă am îndoieli, îl supun votului. Nu, în dosarul meu este o greșeală și nu apare niciun fel de mențiune. Deci n-am greșit cu nimic. Acum trecem la articolul 6, amendamentul 34 din partea doamnei Lucas. Așa este? Domnule președinte, cred că ați sărit peste 158. 158, care spune că este compatibil pe lista mea cel puțin. Articolul 5, alinatul 1. Dacă cele menționate în dosarul meu sunt corecte, sunt două identice, 157-158, care devin caduce dacă uh, compromisul 16 a fost adoptat. Așa este? Raportorul este de acord. Bun. Atunci să încercăm să votăm 34 în sfârșit. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 10 pentru. Împotrivă. Să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 46 pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere, toată lumea a votat pentru. O situație foarte diferită de celelalte. Eu cred că văd destul de bine, numai că dumneavoastră vă schimbați punctul de vedere. Mă tem că e vorba și de lumină. spus domnul Bowes. Domnul președinte, bun, atunci să verificăm. 187, am dreptate? 187 din partea doamnei Lyotard. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Două amendamente lingvistice și 43 din partea doamnei Lucas. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 188 din partea doamnei Crupa pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm prin vot electronic 188. Am deschis votul. Am închis votul. 25 de voturi pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Nota 11. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Grupa 189. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. Și 190. Pentru. Împotrivă. Să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Verificăm, deci, votul la amendamentul 190. închis votul. 25 de voturi pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 192 din partea domnului Imre Cibi. cine pentru? Împotrivă. Abținări. Se respinge. Două amendamente identice, 198 și 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 201 din partea doamnei Elena Eck. cine pentru? Împotrivă. Abținari. Se adoptă. 202. Carolyn Lucas. cine pentru? Împotrivă. Abținari. Să verificăm prin vot electronic. Am închis votul. 36 de voturi pentru, 13 împotrivă. Evident că este adoptat. 203. Corhola Maciu, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 204 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog foarte mult. E foarte greu să încercăm să votăm așa pe gălăgie. Pe pagina următoare avem amendamentul 47 din partea doamnei Crupa pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 din partea doamnei Liotar, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 din partea doamnei Lucas, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, doamna Eck, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, cine pentru, împotrivă, abțineri, 51, cu un amendament din partea verzilor, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53, cine pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm prin vot electronic. Doamna Crupa, Amendamentul 56. Am deschis votul. Am închis votul. 26 de voturi pentru, 21 împotrivă, 25 împotrivă. Se adoptă 58 Miller Westmund pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 din partea doamnei Carolyn Lucas, cine pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Inta 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. 59, doamna Crupa, cine pentru? Împotrivă. Abținări. Se respinge. Amendamentul 60, pentru. Împotrivă. Abținări. Se respinge. Inta 2, cine pentru? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Inta 3, pentru. Împotrivă. Abținări. Se, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, cine pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm prin vot electronic la 63 al doamnei Liotar. A votat toată lumea, am închis votul. 32 de voturi pentru, 20 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Inta 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul a fost retras. Următorul devine caduc. La fel și 67. 66. Peter Ola. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm prin vot electronic amendamentul 66 din partea domnului Olaios. Am închis votul. 35 de voturi pentru, 15 împotrivă se adoptă. 68 din partea doamnei Lucas. Cine pentru? Împotrivă. Văd că nu se ridică nicio mână. Trebuie să verificăm prin vot electronic. La 68 din partea doamnei Lucas am deschis votul. Am închis votul. 36 de voturi pentru, 18 împotrivă, fără îndoială că se adoptă. Următorul a fost retras. Amendamentul 70 din partea doamnei Iotar. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm atunci amendamentul 70 din partea doamnei Iotar. Am deschis votul. închis votul. 31 de voturi pentru, 22 împotrivă, se adoptă 3 amendamente identice, banul 4 amendamente identice, 7, 71, 72, inta 5, nei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum, am ajuns la ultima pagină, amendamentul 77 din partea domnului Elena Eck, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice al doamnei Lucas și al doamnei Liotar, 8 și 79. Aba nu, devin caduce, îmi cer scuze, spune domnul președinte. 80, Corhola Mathieu. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm mai bine prin vot electronic. Amendamentul 80 din partea doamnei Corhola. Am deschis votul. 19 voturi pentru, 33 împotrivă, se respinge. 81 din partea domnului Iotar, cine pentru? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Următorul Mai puțin să verificăm. 82. Nu, devine caduc. 83. Al doamnei Clupa. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Mai bine să verificăm electronic. Amendamentul 87. Am deschis votul. Am închis votul. 27 de voturi pentru, 26 împotrivă, se adoptă. Felicitări! 88 din partea doamnei Elena Eccinei pentru. împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 89 doamna Eck, cu un amendament oral din partea verzilor. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 90 din partea doamnei Grupa. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Vot final, vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 54 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere, Felicitări doamnei Caroline Lucas. Ça bien passé. Tous les compromis qu'on fait. Thank you. Ah, yeah, thank you very much indeed. Thank you. Next item on our... Următorul punct pe ordinea de zi este punctul 12. Doamna Linda McAven este raportoare la o propunere de regulament din partea Parlamentului și Comisiei privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management, de mediu și de audit, EMAS. Aș ruga pe doamna raportor să trecem direct la vot, cu permisiunea dumnei, da, vă mulțumesc. Vă rog să vă pregătiți lista de vot, să luați loc pentru a putea începe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 abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doisprezece pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul, verificăm amendamentul 12. S-a închis votul. 32 pentru 19 împotrivă se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotrivă. Cred că doar patru persoane au ridicat mâna. Vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 pentru, două persoane împotrivă, se adoptă în mod clar. Următoarele două caduce. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm prin vot electronic. Amendamentul 14. S-a deschis votul. Votul s-a închis. 24 pentru, 29 împotrivă, este respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58. Vot pe părți, prima parte, Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă și aceasta. 59. Al domnului Jens Holm. Pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Prima parte, pentru, împotrivă, Abțineri. Respinsă. 19. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 19. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Pe următoarea pagină, amendamentul 61. Este caduc, următorul la fel, amendamentul 19, cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60, cea de-a treia parte, pentru, împotrivă, Vom verifica prin vot electronic amendamentul 60, de treia parte. S-a închis votul. 20 la 33 se respinge. 19, cea de-a treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica prin vot electronic. 19, cea de-a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 la 21 s-a adoptat. 62, prima parte. Pentru, împotrivă, abține respinsă. 63, prima parte. Pentru, împotrivă, abține respinsă. 62, cea a doua parte, pentru, împotrivă, abține, respinsă. 20, cea a doua, prima parte, pardon, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele două devin caduce. 64 a doamnei Sartori pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 62, cea de-a patra parte, pentru. Vom verifica la 64 al doamnei Sartori. La 64 vot electronic s-a deschis votul. Verificăm amendamentul 64. S-a deschis votul. Nu se poate, spune domnul președinte. Imposibil. Nu e greșeala mea. Nimeni nu a ridicat mâna. Acest amendament se adoptă în mod foarte clar. Amendamentul 20, la treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 împotri... pentru, 21 împotrivă se adoptă. Amendamentul 62, cea de-a cincea parte. Pentru. A, este caduc 62 și 63. 62, 6 parte și 63, cea de-a treia parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cele două amendamente se adoptă. 63, cea a patra parte, pentru, împotrivă, se adoptă. Probabil. Următorul devine cadou. Vom verifica totul 63. Însă, 63, cea a patra parte, vot electronic. S-a deschis votul. 39 la 16 se adoptă. Următorul este caduc. Trecem la 65. Al doamnei Sartori, cine pentru? Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. 65. S-a închis votul. 28 la 26 se adoptă. 21 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 66 al doamnei Sartorii, cine pentru, împotrivă, vom verifica prin vot electronic. 66 s-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 23 împotrivă se adoptă. 67 pentru, împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 pentru, 13 împotrivă se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul este caduc. 72. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 cine pentru, împotrivă, vom verifica. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 33 împotrivă, respins. 75. cine pentru? Împotrivă. Abține, respins. 76. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 76. Cea a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. 78. S-a, des- închis votul. 20 pentru, 33 împotrivă. Se respinge. 79. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cea a doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Amendamentul 80 al doamnei Sartori. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două identice, 85 și 86. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. 88. Amendamentul doamnelor Ziber și Berger. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 32 împotrivă, respins. 89 pentru, împotrivă, abține, respins. 90 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. 93. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 26 împotrivă, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 cu amendament oral. Punct de procedură. Propune amendament oral. Cine este pentru? 99. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. O doi Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Verificăm cea a doua parte la 102. S-a închis votul. 27 la 27, respinsă. Cea a treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica de asemenea. Tot prin vot electronic. Cea a treia parte la amendamentul 102. S-a închis votul. 27 la 26. Respinsă. Se adoptă, mă scuzați. 31. Caduc. Am întrebat dacă cea treia parte avea vreun înțeles de una singură. Nu sunt sigur, spune domnul președinte, însă așa am votat, am verificat, nu vă pot răspunde acum dacă are vreun înțeles sau nu. Supun la vot 31. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul este caduc. 32. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la anexe. 33. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 caduc, 109 la fel. Trecem la ultima pagină. O doisprezece. Sunt gata să supun la vot, fără nicio problemă. Cine este pentru 112? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis 23 la 31, respins. 113 pentru, împotriva, abține, respins. 115 pentru, împotrivă, abține, respins. 115 pentru, împotrivă, abține, respins. 37 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38. La considerente. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru, 23 împotrivă se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următor este cadou 44 al lui Jens Holm. Pentru, împotrivă, votăm amendamentul 44. Am făcut o greșeală. 43. Supun la vot amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 și 3 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom vota proiectul de raport prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 52 pentru, o abținere și un vot împotrivă. Regulamentul pentru legislație, proiectul de regulament legislativ. S-a deschis votul acum. S-a închis votul. 52 pentru, abținere și un vot împotrivă. Felicitări doamnei Linda McAven, raportorul. Vă mulțumesc! Next item on our agenda is... Următorul, pe punct, următorul punct pe ordinea noastră de zi, punctul 13, raportorul domnului Tatarela, Sistemul Comunitar de Etichetare Ecologică. Aș vrea să rog pe raportor dacă e posibil să trecem direct la vot. Yeah. Thank you, grazie. So... Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Let me start The voting procedure. Începem votul cu două compromisuri care sunt votate împreună, 1 și 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamente care sunt caduce și trecem la amendamentul 53 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. i 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică pentru i 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 la 11 se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 de Blasio pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul pentru amendamentul 54. The vote is closed. S-a închis votul. 35 pentru, 14 împotrivă, se adoptă în mod clar. Amendamentul 6 este caduc. 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 cu un amendament oral al verzilor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri se respinge. IMCO 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Următorul este caduc, 61 pentru, împotrivă, o verificare electronică pentru amendamentul 61. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 19 pentru 29 împotrivă se respinge. Amendamentul numărul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. ITRE 16 pentru împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele sunt caduce. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Șaptezeci și cinci, cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 76. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, 32 de voturi pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 77 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică a amendamentului 77, s-a deschis votul. S-a închis votul, 37 la 13 se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la cea de-a doua parte a amendamentului 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 34 se respinge. 78, Sartori Bowies, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Următoarele două amendamente sunt caduce. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Nici o mână ridicată din partea socialiștilor. Niciuna. Nu știu care este poziția socialiștilor. Vom face o verificare electronică la amendamentul 81. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 8 pentru 41 împotrivă. Se respinge. Itre 25, who's in favor? Itre 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Imco 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, vom face o verificare electronică la amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul, 33 la 17 se adoptă. cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. ITRE 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Vom face o verificare electronică la ITRE 26. S-a închis votul. 33 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. Următoarele patru sunt caduce. 85 de Blasio. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul este caduc. Itre 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice, ITRE 28 încă 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică la i 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 pentru, 13 împotriva, se adoptă. 24 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. IMCO 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică pentru IMCO 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 88 de Blasio pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89, Hasi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 de Blasio, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, verificare electronică pentru amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 24 se adoptă. Următorul este caduc. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. 95 de Blasio pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 95. S-a deschis votul. S-a închis votul, răspunsul este clar, 48 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă în mod clar. Amendamentul 102, Lebec. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. i 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 103 Gardini pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. i 35 și IMCO 15 identice pentru. Împotrivă abțineri. Vom face o verificare electronică. Să deschizi votul. S-a închis votul. 34 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 104, cine este pentru? Împotrivă, abține. se respinge. Următoarele patru sunt caduce. 32, Lebec, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică pentru amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 pentru, 15 împotrivă. Se adoptă. I32, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificare electronică pentru amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. 34 pentru, Votăm amendamentul 34. Este propunerea dumneavoastră, din câte știu. Dar nu este și propunerea grupului meu, spune domnul Bowies. Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Imco 1 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică la IMCO 1. S-a închis votul, 35 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Următorul este caduc, 36 Sartori Bowis pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la amendamentul 36. S-a închis votul. 25 pentru, 26 împotrivă. Se respinge. ITRE 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. IMCO 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că de asemenea se respinge, dar vom face o verificare electronică pentru INCO 2. S-a închis votul, 25 pentru, 27 împotrivă, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 38. S-a închis votul. 42 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Următorul amendament este caduc. I34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Nu. Este caduc. Spune președintele. 41. Rickman Doyle. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Idre 5, IMCO 3, identice pentru, împotrivă, verificare electronică la Idre 5 și IMCO 3. S-a închis votul. 30 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. I36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. IMCO 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I37 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 8 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 9 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 10 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 5, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 este caduc. Trecem, prin urmare, La votul final al raportului, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, 52 pentru, o abține, două abțineri și un vot împotrivă și acum proiectul legislativ de rezoluție. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului Tatarela. Felicitări raportorului. Never Oare, oare, John? Moțiune de ordine, John? Domnule președinte, în lista de vot pentru punctul pe care tocmai l-am parcurs, sunt foarte multe note în limba italiană. Ma, eu nu știu foarte bine limba italiană, dar la 82, cred că unul dintre aceste, una dintre aceste note se vorbește despre costi alla speze. Cred că se referă la speranțe pentru cafea. Ok. Așa. S-a făcut o propunere de cafea pentru, pentru ca să ne, sosească cafeaua. Organizăm. Ne ocupăm. Următorul punct Încă un anunț înainte de a trece la vot. Există o versiune ulterioară a acestor liste și s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să nu aveți. O mică modificare privitoare la amendamentul 72 înaintat de Sarto Asi la 16.1, primul alinat, și Partea relevantă din alinatul 1 uh, a rămas, însă o bucățică din uh, Alinatul 1A9 a fost mutat puțin mai jos, chiar înaintea amendamentului numărul 73 din partea domnului Iula Hegi. Asta este anunțul pe care doream să-l fac acum, la început. Și aș dori să rog pe domnul Imre Cibi, care a fost raportor pentru acest punct, dacă putem să trecem direct la vot. Hmm. Tare aș mi-ar plăcea să luăm o pauză, dar nu cred că îmi dați voie. E mult mai bine să trecem la vot și o să începem cu amendamentul 9 al domnului Kramer și al domnului Weiskerber propunere, respingerea propunerii. cine pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 24 de voturi pentru, 27 împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I313. Cine e pentru? Împotrivă. Să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 41 de voturi pentru, 11 împotrivă. În mod evident se adoptă. Amendamentul 40 din partea domnului Folieta. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru. 42, da? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul, următoarele trei devin caduce. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 51. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Următorul devine caduc. Ba nu. Îl supun votul. Îmi cer scuze, Anders. 50. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să sărim acum la 55 și 57. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri sunt adoptate. Următoarele două devin caduce. 58. Cine e pentru? împotriva Abțineri. Respins. ITRE 17. Pentru. împotriva Abțineri. Se respinge. 67. Pentru. Împotriva. Abținări. Să verificăm prin vot electronic. La 67 am deschis votul. Am închis votul. 43 de voturi împotrivă, ă, pardon, pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Următorul devine caduc. 71, partea relevantă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 72, partea relevantă, pentru, împotriva abținerii se adoptă. Următorul e caduc, ba chiar și celălalt. 18 itre, partea relevantă. Împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm șapte, partea relevantă din partea raportorului. Îl supunem votului. <clears throat> Supun, deci, votului amendamentul 7, partea relevantă pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 72, partea relevantă pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 74 și ITRE 19 sunt identice pentru împotriva abțineri. Se adoptă 75 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Șaptezeci nouă pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. cum considerăm de la amendamentul 2. cine e pentru? Împotriva. Abținări. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotriva. Abținări. Se respinge. Amendamentul 14 pentru. Împotriva. Abținări. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 20. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 i 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. cine e pentru? Împotrivă. Să verificăm prin vot electronic. Amendamentul 24. Am închis votul. 50 de voturi pentru, 5 împotrivă, o diferență, o situație foarte specială. Itre 3. cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotriva. Abținări. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Considerentul 23 două amendamente identice, 38 și 83, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 10 itre, pentru, împotriva, abțineri, să verificăm mai bine prin vot electronic, itre 30 am deschis votul. Am închis votul. 24 de voturi pentru, 30 împotrivă, se respinge. i 11, cine pentru? Împotrivă. Să verificăm de asemenea prin vot electronic la i 11. Am închis votul. 41 de voturi pentru, 14 împotrivă, se adoptă cu majoritate. Amendamentul 5 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum supun votului proiectul de raport așa cum este modificat. Am deschis votul. Am închis votul. 45 de voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri și proiectul de regulament legislativ. Cine este pentru? Îmi cer scuze, îmi spune domnul președinte, am deschis votul. Am închis votul. 46 de voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitările mele domnului Imre Cibi în calitate de raportor.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 So, my dear colleagues. Dragi colegi, din cât înțeleg, văd de fapt că sunteți foarte obosiți și eu, dar hai să trecem la punctul 15, punerea pe piață a produselor biocide, Daciana Octavia Sârbu este raportor și aș dori să o întreb dacă putem vota în bloc. Mulțumesc. Foarte mult. Avem o excepție. Numai amendamentele 7 și 4 trebuie votate separat. Votăm deci pe marginea întregului uh, bloc de amendamente cine pentru, împotrivă, abțineri, fără îndoială că a fost adoptat. Cine este pentru amendamentul 7 acum? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Și amendamentul numărul 4 pentru împotrivă abținări se adoptă. Și întregul proiect de raport, așa cum a fost modificat, am deschis votul electronic. Am închis votul. 52 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, nicio abținere și proiectul de uh, regulament legislativ. Am deschis votul electronic. Aștept și iar aștept că Văd că sunt foarte mulți care nu votați. Sunteți foarte mulți care nu votați. Am închis votul, 51 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitările mele doamnei Sârbu. Pentru că, așa cum am hotărât, raportul Horschnell-Hart va fi votat după amiază. Acum trecem la raportul domnului Holecki. Which is, okay. Uh... Trecem la raportul domnului Paleschi înainte Ghido. Aș vrea să vă spun că a avut loc o greșeală pe această listă de vot. Amendamentul 222, deci la acest amendament votul este pozitiv. Deci vă spun asta pentru a evita orice eventuală greșeală. În momentul în care vom vota, vă mulțumesc. Okay, thank you very much. If I understand this information for the Este o informație pentru grupul socialist, deci pe lista de vot apare o greșeală. Aș vrea să îl rog pe domnul Iustas Palecichi să trecem direct la vot. Vă mulțumesc. Vom începe cu amendamentul 69, vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica prin vot electronic. S-a închis votul. 27 pentru, 20 împotrivă se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. S-a închis votul. 30 pentru, 17 împotrivă se adoptă de asemenea. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 identice, 71, 72 și 73 pentru, Mă iertați, devin duce. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vom verifica 74, amendamentul doamnei Liotar prin vot electronic. S-a închis votul. 18 pentru 29 împotriva a fost respins în mod categoric. 77. Hiltrud Breyer cu amendament oral. Cine este pentru? Mă scuzați. Autorul dorește să Am obiecții la amendamentul oral. Deci supun la vot fără amendamentul oral. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 76. An Ferreira cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic. Moțiune de ordine. Obiect, am din nou obiecție um, în acest amendament oral. Deci obiecții la amendamentul oral și în cazul următorului amendament aveți obiecții? Da, cred că ar fi bine să spuneți din timp. Cele Trei amendamente vor fi votate fără amendamentul oral. Deci 76 încă o dată fără amendament oral pentru, împotrivă, abține, respins. 75 fără amendament oral pentru, împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. 75. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 25 împotrivă, respins. 78 al doamnei Doyle pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 78 al doamnei Avril Doyle. S-a închis votul. 19 pentru, 30 împotrivă, respins. 79. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81. Voi verifica 79 al domnului Gula Hagi. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 la 24 se adoptă. Vă mulțumesc. 81, An Ferreira pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, însă mai bine verificăm prin vot electronic. 81. S-a închis votul. 14 pentru, 33 împotriva, respins în mod categoric. 80 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nimeni nu a ridicat mâna. Vom verifica prin vot electronic amendamentul 80 s-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri, se adoptă în mod clar. Avem de la 82, 83, 85 și 83 sunt, uh, și 84 identice. Pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. 85, 83, 84 și 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 26 împotrivă, respinse. Următoarele 86, 87 și 88 sunt identice, le vom vota împreună. Pentru, împotrivă, vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 pentru, 15 împotrivă se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90, 90 și 91 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că sunt respinse, să verificăm prin vot electronic 90, 91 și 92. Vom verifica, s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 26 împotrivă. Aveam dreptate, sunt respinse. Nozei și patru, domnul Güleheg. A, făcea parte din același pachet de amendamente. Dar nu apare în scris pe lista de vot. Prin urmare este respins. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Vom verifica 93. S-a deschis votul. Situația pare că este cu totul altă acum. S-a închis votul. 23 pentru 30 împotrivă respins. 96 pentru împotrivă abțineri respins. 97 pentru împotrivă abțineri respins. 98 pentru împotrivă abțineri respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100, 101, 102 și 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 Gulahegi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mă verifică 105 al domnului Gulahegi. S-a închis votul. 30 pentru, 22 de voturi împotrivă. Se adoptă. Următorul, următoarele două devin caduci. 107 al doamnei Ferreira pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Câteva identici, 110, 111, 12 și 113. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul devine caduc, 115 a doamnei Braier. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vom verifica prin vot electronic 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 pentru, 17 împotrivă, se adoptă 116 a domnului Christopher Filner pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Renate Sommer, 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 118 pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 22 de voturi împotrivă, se adoptă. Avem 3 identice, 119, 120, 121. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul este caduc, 122. Doamnei Braier, pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic 122. S-a închis votul. 25 pentru, 30 împotrivă, respins. 131 pentru, împotrivă, se adoptă. Următoarele două devin caduce. Și 124 trecem la 125. Al doamne Ferreira, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă. Vom verifica prin vot electronic cea a doua parte la 125. S-a închis votul. 19 pentru, 36 împotrivă. Respinsă. 126 pentru, Împotrivă. Vom verifica electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 32 împotrivă, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru și 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica aceste 228 și 129 prin vot electronic. S-a deschis votul. 30 pentru, 21 împotrivă, mod categoric se adoptă. 132, 133 134 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, vom verifica prin vot electronic. 136. S-a închis votul. 18 pentru, 35 împotrivă, Respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Avem trei amendamente identice, 139, 140 și 141. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 28 împotrivă, respinse. Trei amendamente identice, 143, 144 și 145. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a închis votul. 20 pentru, 35 împotrivă, respinse. 142 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, Împotrivă. Abține. Respins. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 37 împotriva, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 al domnului Christopher Fielner cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic 153. S-a închis votul. 37 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 154 pentru, împotrivă. O verifica prin vot electronic. 154. S-a închis votul. 30 pentru, 26 împotrivă se adoptă. 3 identice. 155, 56 și 57 pentru. Împotrivă. Abține, respinse. Următorul este caduc. Nu, îl supun la vot. 158. Christopher Fiel, Renate Zomer. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 vot pe părți. Cine pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 160... Următorul este caduc. 165. Pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. 165. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 35 împotrivă, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Două identice, 171 și 172 pentru, împotrivă, Abțineri? Respinse. 173. Vreți să verificăm celelalte două, 171 și 172? Le vom verifica. S-a închis votul. 31 pentru, 25 împotrivă. Aveați dreptate. Se adoptă. 173 caduc, 174 și 5 sunt identice pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 24 împotriva, respins. Respins. 176 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele două devin caduce. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Următoarele două sunt caduce, dacă mă înșel. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Vom verifica 187, doamne Renate Zomer. Vom verifica 187. S-a închis votul. 28 pentru, 27 împotriva, avem dreptate. 188. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 189. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 190. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 191. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 192. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 193 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. 194. Al doamnei Crupa. S-a închis votul. 20 pentru 38 împotrivă, respins. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 195 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vom verifica 195 ele- prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 34 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Prin urmare, avem, trecem la cele două amendamente identice, 196-97 pentru, împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a închis votul. 36 pentru 21 împotrivă se adoptă. 200 pentru împotrivă. 200. Vom verifica. Amendamentul 200. S-a închis votul. 33 pentru, 24 împotrivă se adoptă. Următorul devine caduc. 202 pentru, împotrivă, abține respins. 203 pentru, împotrivă, abține respins. 204, 5 și 6 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Avem două amendamente identice, 211 și 212 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Avem un, un deputat socialist în plus. Acum e bine. 28 pentru, 28 împotrivă, respins. nouă, doamne Sommer, pentru, împotrivă, abține, respins. 210 pentru, Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic 210. The vote is closed. S-a închis votul. 30 pentru 27 împotrivă se adoptă. Următorul este caduc. 208 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 214 și 215 sunt identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. Vom verifica 214 și 215. Vom verifica prin vot electronic. 214 și 215. S-a închis votul. 18 pentru, 38 împotrivă, respinse. Supun la vot trei amendamente identice, 216, 17 și 18 pentru, împotrivă. Va trebui să verificăm. Vom verifica trei amendamente identice, 216, 17 și 18. S-a închis votul, 26 pentru 33 împotrivă respinse. Yeah. So first eight is is on the floor in the camera and let me move to Vom trece acum la 221, dacă nu mă înșel. Pentru împotrivă. Vom verifica prin vot electronic 221. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 36 împotrivă, respins. 219 pentru, împotrivă, Niciodată nu am văzut grupurile politice fiind atât de împărțite. Vom verifica 219 prin vot electronic. Amendamentul domnei Cârtică Tamara Leotard. S-a închis votul. 25 pentru, 33 împotriva, respins. 220, anfereira Ferreira pentru, împotrivă. Abțineri vom verifica prin vot electronic. 220. Votul se închide. 25 pentru, 32 împotrivă, respins. 222. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări doamnei Ania Weisgerber. 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la următoarea pagină. Avem două amendamente identice, 224 și 225. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 226 și 227 sunt identice. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 200 29 al domnului Fielner cu amendament oral. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica prin vot electronic. 229. Fără amendament oral, deoarece să, faci, să fac obiecțiile acesta. Supun la vot electronic amendamentul 229 fără amendamentul oral. S-a închis votul. 20 pentru 36 împotriva respins. 230 pentru împotriva abțineri respins. 231 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 1 E, îmi este foarte greu. Faceți din ce în ce mai mult zgomot. Amendamentul 1 pe, împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 1. S-a închis votul. 48 uh, pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica prin vot electronic. Verificăm amendamentul 8. S-a închis votul. 41 pentru 18 împotrivă se adoptă. Următoarele două devin caduce. Trecem la 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 identice, 10, 11 și 12 pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica prin vot electronic. 10, 11 și 12. S-a închis votul. 25 pentru, 34 împotrivă, respins. Respinse. Amendamentul 13 al domnului Ghiulehaghi pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm prin vot electronic. Votul se închide. 21 pentru, 32 împotrivă, respins. Amendamentul 14, vot pe părți. Pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, Abțineri? Vom verifica prin vot electronic. S-a închis votul. 24 pentru 32 împotriva respins. Respinsă cealaltă parte. Amendamentul 15 îl supun la vot. pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 33 împotrivă, respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc, 18 a domnului Guraheli. Pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 31 împotrivă, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abține, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. 23. S-a închis votul. 37 pentru, 23 împotrivă se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica și aici prin vot electronic. S-a închis votul. 37 pentru, 20 împotrivă se adoptă. 25 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 26 al doamnei Crupa. S-a de votul. 21 pentru, 34 împotrivă, Respins. 27. Doamne rate Zomer pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 28. Ursula Crupa pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. și nouă. Pentru Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm prin vot electronic amendamentul 29. S-a închis votul. 32 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 30 al domnului Zomer pentru, împotrivă, se adoptă. Vom verifica, e mai bine să verificăm. Amendamentul 30 pentru... S-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis votul. 36 pentru, 21 împotrivă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. S-a închis votul. 21 pentru, 30 împotriva, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 identice, 35, 6 și 7, 4, mă scoate, și 38. Pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm prin vot electronic. Verificăm 35, 36, 37, 38 amendamente identice. S-a închis votul. 26 pentru, 30 împotrivă, respinse. Respinse. Îmi cer scuze. Erau amendamentele 39 pentru împotrivă. Haideți să verificăm și de data aceasta. S-a închis votul. 25 pentru, 27 împotrivă, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 identice, 40 și 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica prin vot electronic. 42 al doamnei Braille. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 pentru, 21 împotrivă se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica în 44. Verificăm uh, 44. S-a închis votul. 27 pentru, 29 împotrivă, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Aceeași situație vom verifica prin vot electronic. Verificăm amendamentul 45. S-a închis votul. 26 pentru, 30 împotrivă, respins. 46 pentru, potrivă, abțineri, respins. 47 și 48 sunt identice pentru și 49. Trei amendamente identice pentru, de la 47 la 49. Pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, însă să verificăm prin vot electronic. Să eu cred că au fost adoptate. S-a închis votul. 35 pentru 21 împotrivă se adoptă. Următoarele devin caduce. Următoarele caduc 51 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul e caduc. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. 54 al domnului Gulehegi. S-a închis votul. 27 pentru, 30 împotrivă, respins. 53. Hiltul Blair pentru, împotrivă, abțineri, aceeași situație. Va trebui să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 31 împotrivă, respins. Avem 4 identici, 55, 56, 57 și 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Cred că ea se adoptă, să mai bine verificăm. 59, deci. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. 3, 4 identice, 60, 61, 2 și 3. Pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a închis votul. 26 pentru, 30 împotrivă, respins. 2 identice, 65 și 66 pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, însă mai bine să verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă 41 pentru 14 împotrivă. Următoare, următor este caduc 67 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Votul final asupra raport, proiectului de raport modificat, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 29 împotrivă. Proiectul de raport a fost respins. 50 minutes. 50 minutes. 50. Hmm? Yeah. Ok. Dragi colegi,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 just simple vote about. There is a... Am avea un vot simplu. Domnul Imre Cibi. Aș vrea să vă rog să votăm întâi raportul domnului Sonic, care nu are decât 5 amendamente. Yeah, I'm, I'm sorry, I, I have no reason. Îmi pare rău, nu am de ce să schimb ordinea de zi. Avem doar un singur vot la propunerea domnului Kramer. Încă o moțiune de ordine. Așa cum s-a spus ieri, grupul meu va cere vot cu apel nominal. Ok, I would like to, I would like... Foarte bine. Am nevoie de 17 persoane care să o susțină pe doamna Satu Hasi. Vă rog să vă ridicați pentru a vă număra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 18. Yeah, more yeah. than 17. More 17. yeah, we have, we have 17. More than 17. peste 17 persoane care să o susțină pe doamna Hasi. Propunerea este clară, nu trebuie să o mai citim încă o dată, cu voce tare. O am aici, în fața mea. So, I put a draft motion for a resolution. Supun la vot uh, propunerea de rezoluție vot cu apel nominal. S-a deschis votul. One socialist too many. One socialist too many. Avem un socialist în plus sein. <laughs> Okay. Okay. Have you all voted? Now it's okay. Now it... Acum este bine, dragi colegi. A votat toată lumea, s-a închis votul. 14 pentru, 44 împotrivă. Propunerea a fost respinsă în mod categoric. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Now let me jump to item 19. Mergem acum la punctul 19. And I would like to ask Boguslav Sonic if it's possible just die. Aș vrea să rog pe domnul Sonic să-l întreb dacă putem trece direct la vot. Pregătiți-vă lista de vot. Începem votul cu amendamentul 3 al domnului Schlitter. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 5, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Proiectul de raport s-a deschis votul, vot cu apel nominal. Everybody had voted, has voted. Toată lumea a votat. So the vote is closed now. S-a închis votul. 43 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Felicitări domnului Sonic. So, dear colleagues, Dragi colegi, Vă rog să mai așteptați câteva secunde. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o dimineață foarte încărcată. Acesta este ultimul punct pe ordinea noastră de zi, însă vreau să vă anunț înainte de a pleca că mai avem un vot pentru după masă, pentru că am sărit peste punctul, cred, 16 era. Așa că aș vrea să vă rog să participați și la ședința de după masă. Vom începe la ora 15. Vă mulțumesc